Chers collègues, mesdames, messieurs, bienvenue ce matin. Dragi colegi, și domnilor, bun venit în această dimineață la reuniunea noastră de lucru. Domnul președinte are o mică problemă cu calculatorul personal, așadar mi-a cerut să începem imediat cu mult având lucrările. Începem cu audierea de la punctul 11 de pe ordinea de zi. Bun venit colegului Ian Timovski, care ne va vorbi despre impactul evaluării ex post. Sunteți de la uh, DG uh, Cercetare. Mă refer la directorul general al Parlamentului pentru Cercetare și îi dau imediat cuvântul. Bun venit! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să continui în limba engleză. În primul rând, aș dori să fac o remarcă de ordin personal. Sunt încântat să fiu aici cu dumneavoastră pentru că mâine se întâmplinesc 12 ani de când am început munca mea la Parlamentul European și tocmai la secretariatul Comisiei Jurii am fost aici când s-a adoptat uh, directiva privind medierea, după aia m-am dus uh, la secretariatul uh, Comisiei IMCO, unde m-am ocupat de directiva EDR. Deci, în parte, pot să spun că cunosc aceste dosare pe care recent le-am preluat ca și studiu. Suntem la unitatea noastră domnul Quintana, Jose Luis uh, și cu mine ne ocupăm și ne-am ocupat de acest subiect atunci când ni s-a cerut să ne ocupăm de uh, raportul de implementare. Vedeți exemple. Mă refer la ce facem noi, uh, ceva foarte cunoscut pentru Comisia Iuri. Este vorba de evaluări de impact expost atunci când evaluăm deci rapoarte, dacă ni se cere să evaluăm și modul în care merg politicile și programele UE în general. În privința directivei privind medierea, au trecut suficient de mulți ani de când uh, a fost adoptată și transpusă această directivă, un timp suficient de lung, spuneam, care ne permite să facem un bilanț. Toți membrii dumneavoastră au primit acum uh, câteva săptămâni publicația respectivă. Este o lucrare care însoțește raportul propriu-zis. În noiembrie, mai mulți experți au început să evalueze modul de implementare și asta din mai multe puncte de vedere. La sfârșitul acelei lucrări, vedeți că toate statele membre, chiar și Danemarca care are opt-out aici, um, sunt uh, în măsură să spună că au implementat uh, directiva cu mici excepții. Ne-am hotărât să nu folosim uh, regula semaforului pentru a semnaliza cât de mult sau puțin uh, sau de bine au mers statele membre. Um, oricum, uh, fiind o directivă, cadru cu um, cerințe minime, oricum n-am dorit așa să semnalizăm cu culori, vă spunem, această, această situație pentru fiecare stat membru. Am uh, comparat obiectivele originale ale directivei cu ceea ce s-a întâmplat într-adevăr prin transpunere și indiferent de ce soarte are un astfel de raport, că este in-house sau pentru lumea din afară, noi uh, am uh, inclus aici niște recomandări, niște orientări pentru a vedea ce se poate face în continuare structura prezentării mele nu urmează neapărat lucrarea de care vă vorbeam și pe care vă încurajez să o parcurgeți, însă câteva elemente totuși, principale elemente juridice, ă, servicii de calitate și probleme procedurale. În ce privește chestiunile juridice, e bine să se știe care a fost ă, temeiul juridic care a permis ă, o limitare la, numai la cazurile, la cauzele transfrontaliere. Obiectivele directivei sunt expuse în articolul 1 și par să fie multe obiective, de pildă facilitarea accesului, promovarea rezolvării disputelor, încurajarea folosirii medierii și asigurarea unor relații echilibrate între părți iar considerentul 11 repetă mai mult sau mai puțin uh, aceste obiective, directivă cadru, legislație cadru care să ducă la un cadru juridic previzibil. Din păcate, aceste adjective echilibrat, previzibil, nu sunt definite. Uh, înțelegem pe undeva această logică, dar bineînțeles că fiecare stat membru definește în fel și chip uh, ce poate să însemne un echilibru, ce poate să însemne ceva previzibil. Uh, data transpunerii 21 mai 2011 și este clar că, pornind din acel punct, după 5 ani am zis că este firesc și posibil să facem o evaluare. Problema ar fi că în directivă sunt doar două definiții principale, iar statele membre nu trebuie să le transpună ca atare. Unele au făcut-o, altele nu. În studiul comisiei se menționează, totuși, că statele membre nu trebuie neapărat să preia definițiile destul de ample uh, din directivă și să le pună ca atare în legislația națională, dar chiar dacă asta nu s-a întâmplat, asta nu înseamnă că prevederile nu au fost uh, transpuse așa cum trebuie. Aș da un exemplu. De cine poate să fie mediatorul? Statele membre au diferite abordări. Nu știu dacă, de pildă, un judecător poate fi considerat mediator sau nu. În unele țări la un moment dat, reglementările tocmai ziceau că numai judecătorii pot fi mediatori, pe când în alte țări, din potrivă, judecătorii nu puteau în niciun moment să fie considerați mediatori. Directiva rămâne cumva deschisă uh, în acest sens. Și și din punct de vedere procedural se poate spune că nu se acoperă uh, acei judecători care uh, sunt deja implicați în judecarea cauzei, nu ei pot atunci să fie și mediatori. Majoritatea prevederilor, dacă sunt de natură obligatorie, reprezintă totuși standarde minime. Statele membre pot să meargă dincolo de acestea, ceea ce s-a și s-a întâmplat în multe cazuri. Și atunci soluțiile juridice au fost uh, diferite și multiple în legătură cu modul în care se aranjează, organizează media, uh, medierea uh, despre cum pot părțile să beneficieze de o soluție mai rapidă și mai puțin costisitoare, deci în loc să se ducă la un tribunal. Uh, predictibilitatea, previzibilitatea și echilibrul. În anumite studii însoțitoare s-au dat niște exemple despre ce ar putea să însemne uh, Uh, aceste soluții echilibrate și previzibile sau s-au făcut niște estimări ale costurilor. S-a spus că ar trebui să fie 50%. În acest 50% este complet arbitrariu. Mă refer la 50% rata succesului pentru o mediere. În unele țări, 20% este o rată bună de succes a unui proces de mediere în condițiile în care justiția are un anumit ritm, pe când în alte țări 75% este nesatisfăcător. Deci este foarte greu să fixezi un prag în procentaje sau un exprimat în bani în legătură cu ce ar putea să însemne o rată de succes satisfăcătoare a procesului de mediere în Uniunea Europeană. În ceea ce privește obligațiile și procedurile în care se găsesc uh, în centrul acestei directive, v-aș spune câte ceva, în primul rând, în legătură cu calitatea. Există mm, intenții nobile în spatele acestei. Se reflectă asta și în studiul nostru, în discuțiile pe care le-am avut în sensul că medierea, într-adevăr, poate fi o soluție foarte bună în multe state membre, ideea fiind ca să se meargă repede și să permită părților să rămână în termeni amiabili, chiar dacă există dezacorduri, pentru că se consideră că în relațiile contractuale și de alt tip este clar că dezacordurile oricum vor apărea din cauza vederilor divergente. Bineînțeles, fiecare stat membru, în mod tradițional, are metode judiciare și de altfel pentru a ajuta părțile să rezolve o dispută. Dar dacă părțile chiar doresc o soluție de compromis, vor avea tendința de a merge printr-o, a trece la o mediere în loc să se ducă să uh, intre în procesul de Uh, justiție la tribunal. Bineînțeles, ce privește punerea în aplicare a hotărârilor, um, e clar că depinde mult de bunavoința părților. Dacă nu există așa ceva, nu prea poți să spui că s-a întâmplat o mediere. Deci un caracter voluntar al acestui angajament care se vede și în modul în care directiva spune că statul membru este încurajat să uh, încurajeze părțile să adere la aceste coduri de conduită cu caracter voluntar. Unele state membre au folosit aceste posibilități, posibilități care pot fi, bineînțeles, și de, pot fi echilibrate de uh, un cod de conduită obligatoriu. Înainte de abordarea, de adoptarea directivei, cu patru ani înainte, am avut un alt act care uh, vorbea despre modul în care pot să arate aceste coduri de conduită, fie că sunt ele o voluntare sau obligatorii. Aici e vorba de calitate care depinde de multe ori de ce preconizează statele membre, care uh, preconizează registre de registrare ale mediatorilor și care condiționează această prezență în registru de, uh, de modul în care se spune că se va respecta sau nu acest cod de conduită. Aici mai este și chestiunea formării acestor persoane în anumite state membre, mediatorii nu pot să mai figureze pe acea listă dacă nu se perfecționează în continuare în acest domeniu. Și bineînțeles că prin programele europene, prin Comisia Europeană există finanțare pentru uh, formarea judecătorilor în domeniul medierii. Și vă aduceți aminte că Diana Wallace și alții au fost foarte implicați în aceste demersuri care se fac în continuare resimțite astăzi în Uniunea Europeană. Anumiți experți spun că, oricât de bune ar fi conturile de conduite și oricât de mult supraveghează statul membru calitatea serviciului respectiv, medierea nu va fi folosită ca metodă dacă cetățenii nu știu că există această posibilitate și atunci devine problema informării cetățenilor și firmelor în legătură cu acest gen de servicii. Prin directivă se încurajează diseminarea de, alt, de astfel de informații, iar studiul arată că statele membre au făcut asta în diverse moduri, conferințe, pe internet, um, broșuri uh, și așa mai departe. Uneori există și obligativitatea tribunalelor Uh, și instanțelor uh, de a se adresa părților înainte de începutul procesului ca să le spună că există și posibilitatea medierii. În toate aceste chestiuni legate de calitate, în directivă avem o frază tot timpul care apare, by any means the member states consider appropriate. Deci întotdeauna se spune că statul membru poate să opteze pentru un mijloc sau altul pentru a face anumite lucruri, deci este o directivă pe stil vechi, aș spune, cu standarde minime și nu e nicio problemă, pentru că tradițiile uh, de justiție uh, din fiecare stat membru, care reflectează o evoluție istorică, uh, sunt ceea ce sunt și nu poți să impui o soluție ca la pod. Iar tocmai Parlamentul uh, European și Comisia Jurii, prin rezoluțiile sale, a reiterat acest lucru, spunând că dorim să încurajăm medierea și celelalte servicii aferente în Europa, dar nu trebuie să existe asta, sau nu trebuie să se asta într-o optică de armonizare, pentru că nu ar funcționa. Anumiți mm, experți au propus crearea de noi standarde. Directiva EDR a fost uh, adoptată împreună cu IMCO, dar și în cooperare cu uh, comisia dumneavoastră. Directiva respectivă a fost adoptată de-abia în 2013, iar ar fi interesant pentru comisia dumneavoastră să vedeți cum această directivă este implementată mult, uh, într-un mod mult mai, uh, să zic, uh, țintit, care arată în ce măsură firmele și cetățenii au mai multe căi de atac și posibilități prin această mediere. Într-adevăr, există obligație de transpunere în legislația națională a acestei directive în mai multe feluri. Tribunalele pot să invite părțile să folosească medierea și să se ducă la sesiunile de informație respective. În anumite state membre, medierea este chiar obligatorie. Și la sfârșitul publicației noastre veți vedea în ce state membre avem această situație, dar v-aș da câteva exemple. De exemplu, problemele de familie în Croația, um, îngrijirea copilului în Croația și în alte țări uh, contracte ale lucrătorilor uh, sezoniști din agricultură. Deci sunt situații în care medierea a devenit obligatorie. Ehm, în Italia, de pildă, am avut o astfel de situație prin care un decret guvernamental spunea că pentru a degreva sistemul de justiție, medierea devine obligatorie în anumite cazuri și uh, asta a avut un impact uh, imediat și, într-adevăr, anumite cauze au fost expediate, în sensul bun al cuvântului, dar, uh, bineînțeles că asta nu a rezolvat cu totul problemele justiției. Mm, au mai existat și alte situații în care medierea a fost folosită, mai bine zis, situații uh, în care s-au aplicat anumite stimulente. În acest sens, Comisia încurajează astfel de soluții, dar în orice caz nu e vorba aici de obligativitate, pentru că dacă pentru părți uh, este mai ieftin să se prezinte în instanță, Depinde. Poate că nu doresc să recurgă la mediere și viceversa. În orice caz, o încercare de mediere care poate că a eșuat nu trebuie să împiedice părțile să meargă în instanță și oricum depinde mult uh, de legislația națională, dar dacă părțile nu sunt de acord cu rezultatul medierii, nu poți să-i obligi să respecte această, acest rezultat confidențialitatea. Anumite probleme s-au devindeciat în anumite state membre. În sfârșit, în concluzie, toată lumea subliniază faptul că directiva a adus o noutate, mai ales pentru țările care nu cunoșteau acel sistem de mediere, acest sistem de mediere. Aceste țări au fost uh, astfel obligate să uh, îl introducă. Oricum, obligațiile ca atare sunt minime pentru statele membre, Uh, definiții, armonizarea unor proceduri uh, minime. Uh, apoi, nu există prevederi în directivă care să vizeze colectarea de date comparabile, deci nu se știe exact și statistic ce s-a întâmplat cu transpunerea și Comisia, bineînțeles, că a adunat date de-a lungul timpului în acest sens și, bineînțeles, că și experiențele dobândite prin transpunerea directivei ADR ar putea să contribuie la um, evaluarea propriu-zisă a acestei directive. Mulțumesc! Mm-hmm. Eschilia de... Mulțumesc, domnule Tinovski. Aș dori să știu dacă colegii doresc să intervină pentru observații. Domnul Crisogonos, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, sincer tuturor celor care au participat la audierea din decembrie cu privire la directiva privind uh, anumite aspecte ale matierii. Am avut un schimb de vedere extrem de util și sper să putem continua în acest domeniu. Merci beaucoup. Qui veut intervenir? Oui, je vous en prie, monsieur.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 Mulțumesc. Ehm, aș dori să fac două observații de ordin general. În primul rând, cu privire la mediere, eu nu sunt împotriva medierii pentru că este o cale de soluționare a litigiilor altfel decât în justiție, deci se economisește timp, bani, energie și așa mai departe. Dar nu trebuie nici să o punem pe piedestal, pentru că până la urmă specificitatea dreptului este să promulge legi care să se aplice în tribunale. E uh, menirea Uh, dreptului. Deci nu ar trebui să încurajăm medierea și să dăm uitare aceste principii elementare, pentru că justiția, uh, prin intermediul judecătorului, oferă un statut de egalitate justi justițiabililor. Să nu uităm că uh, prin mediere e avantajat pe cel puternic în detrimentul celui slab. Mult mai mult decât la tribunal. E o, o primă observație. O a doua observație Uh, domnul Timovski a spus uh, că există două uh, generații de directive. Prima generație în care figurează și directiva privind medierea, care lasă o mare libertate de aplicare statelor și mai ales libertatea de a-și respecta tradițiile. Și dacă am înțeles, mai exista o a doua dire- o generație de directive care uh, ar uh, impune mai multe obligații statelor membre și a folosit uh, chiar cuvântul corset. Mă știți foarte bine, știți încotro mă îndrept, uh, eu sunt pentru prima categorie de directive, directivele care respectă tradițiile statelor membre și deci directiva privind medierea a uh, fost folosită mai ales de statele care nu uh, folosesc uh, medierea. Uh, Ehm, deci le-a încurajat să aplice medierea pentru că le-a pus la dispoziție un mecanism de soluționare a litigiilor suplimentari. Însă, încă o dată, nu trebuie să credem că în urma acestui succes ar fi bine să mergem și mai departe și să înlocuim această directivă flexibilă cu o directivă de tip corset. Mulțumesc! Întotdeauna avem o problemă între cooperare, lupta între cooperare și integrare. Mulțumesc, doamna Delvu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Timovski pentru această prezentare care a fost foarte completă din punctul meu de vedere. Am o întrebare cu privire la Italia. Pentru că Italia a făcut uh, medierea obligatorie înainte uh, de a merge la, în instanță și tocmai ne-ați spus că s-a pus capăt acestui proces din motive procedurale. Ați putea să ne dați câteva amănunte, mai ales în ce privește motivele pentru care Italia a pus capăt acestei uh, obligații. Vă rog. Mulțumesc. Foarte pe scurt, la pagina 15 uh, din document uh, se menționează faptul că Curtea Constituțională din Italia, în decembrie 2012, a hotărât că hotărârea, nu datorită uh, conținutului, ci felul în care a fost uh, adoptat, uh, e mm, abrogat și după aceea guvernul a introdus această obligație din motive întemeiate pentru a, pentru a ridica povara de pe urma unui sistem judiciar foarte încărcat. Și apoi au avut o clauză promulgată anul trecut de caducitate, sunset clause, Mm, mm, nu deci medierea nu mai este sistematic obligatorie în Italia, dar așa cum s-a spus și la audiere, uh, există totuși această tendință de a organiza o primă întâlnire obligatorie, deci uh, pentru ca părțile să se pună de acord dacă doresc să recurgă la mediere. Dar în orice caz au fost făcute anumite calcule privind costurile pe baza unui uh, stat membru situației dintr-unul sau două state membre și s-a extrapolat situația la celelalte state membre și această atitudine nu merge împotriva unei tradiții, dar nu este nici abordarea cea mai bună, pentru că în anumite state membre există bune practici care pot să fie răspândite și uh, unele state membre pot opta pentru unele uh, metode care funcționează, care dau roade în sistemul lor. Și dacă e să folosim uh, uh a, a doua generație de directive, directiva ADR, conțin conține uh, elemente care figurează în directiva privind medierea de bună credință cu uh, norme corecte pentru consumator. Deci, în orice caz, sperăm ca consumatorul să beneficieze, să nu uităm acest lucru. Mulțumesc pentru răspuns, domnul Mario Pinto. Aș dori și eu să fac o observație și, mm, de altfel, în aceeași ordine de idei cu cele spuse de colegul Le Breton. Mm, medierea care a fost instituită în multe state din Europeană, uh, tocmai asta urmărește să scoată oamenii din tribunale. Statele nu cred că ar trebui să se asigure că nemulțumiții sau uh, companiile să nu, își, să nu poată găsi o uh, soluție în mod amiabil. Nu, cred că rolul statului este să asigure că justiția este aplicată pentru toată lumea care respectă dreptul european și dreptul uh, din statul membru respectiv și că nimeni nu e mai presus de lege. Deci, s-a permis uh, această îndepărtare a cetățeanului de justiție. Cetățeanul a fost lăsat la cheremul Uh, medierii și aș dori să vă spun că în anumite uh, țări, precum în Portugalia, în instanță, un cetățean trebuie să se adreseze unui judecător sau unui procuror ca și când ar fi un uh, rob care se adresează uh, stăpânului. Uh, că, e, că vorbești uh, cu uh, un uh, rege sau cu o regină, te adresezi mai natural decât atunci când vorbești cu un judecător, având în vedere funcția atât de și importanța care este acordată magistratului în Portugalia. Pe de altă parte, Uh, sistemul judiciar nu e deloc în concordanță cu valorile actuale. El uh, funcționează mai mult uh, în baza unor valori și a unor principii și a unor simboluri care țin de epocile trecute. Și vă pot da și un exemplu care este adesea citat. Dacă un cetățean, în timpul Revoluției franceze, de exemplu, mergea uh, într-un oraș mare la Paris sau la Lisabona, dacă un, uh, un uh, cetățean uh, ar fi mers, s-ar fi întors în timp și ar fi mers într-un oraș, ar fi dat seama cum arăta lumea. Dar dacă de schimbările care au Uh, intervenit între timp. Dar dacă ar merge la tribunal, ar avea impresia că nu s-a schimbat nimic, pentru că în tribunale domnește aceeași atmosferă, aceleași uh, tradiții uh, bătute în cuie, discursurile sunt aceleași. Avem o justiție care se agață de simboluri retrograde și care nu evoluează cu lumea în care în care trăiește. Și e motivul pentru care Uh, cetățenii nu au încredere în această justiție și uh, încearcă să găsească metode alternative de soluționare a conflictelor, ceea ce face ca uh, soluționarea să fie mai îndelungată și mai costisitoare din punct de vedere financiar. Medierea nu ar trebui să fie o obligație impusă de stat, să fie la latitudinea părților. Dacă ele nu reușesc să se pună de acord în mod amiabil, atunci ar trebui să meargă la tribunal pentru că n-au reușit să se pună de acord. E motivul pentru care cetățeanul nu trebuie să oblige cetățenii cetățenii să facă pace între ei, nu ar trebui să-i oblige să ajungă la un acord, ci statul trebuie să pronunțe o sentință de justiție în funcție de valorile statului respectiv a justiției. Um, toată lumea este egal în fața legii, nimeni nu este mai presus de lege, deci valorile uh, unei justiții moderne. și nu a unei justiții depășite. Mulțumesc, uh, Comisia are cuvântul. Vă rog. Nu doriți? Nu doriți să interveniți? Je croyais que vous aviez demandé la parole. Am avut impresia că doreați să luați cuvântul. Dacă nu doriți să interveniți, trecem la următorul punct de pe de zi. Nu mai dorește nimeni cuvântul, atunci mulțumesc încă o dată domnule Timovski și echipei dumneavoastră pentru uh, acest studiu pe care ni le-ați prezentat în această dimineață și putem trece acum la punctul 12. Are acum cuvântul domnul Crizogonos. Uh, so the Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană, în urmă cu 13 ani, a adoptat regulamentul 2006-2004 cu privire la cooperarea între autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecția consumatorului. S-a creat mecanismul de cooperare reciprocă între autoritățile de, uh, naționale de protecție a consumatorului. În acest cadru, autoritățile sunt obligate să acționeze numele celorlalți uh, în cazul în care uh, se încalcă legea la nivel transfrontalier. Însă, având în vedere că comerțul electronic uh, s-a devenit tot mai important, uh, acest mecanism de cooperare uh, și-a dovedit uh, limitele. Și deci Comisia Europeană a venit cu o reacție propunând o revizuire a acestui regulament. Această propunere uh, are ca uh, scop um, protecția, deci sporirea protecției consumatorilor și uh, să permită consumatorilor atât să coopereze între ei mai bine, precum și cu alte organizații, precum organizațiile de protecție a consumatorului. Se sporește, se sporește certitudinea juridică în piața unică, prin punerea în aplicare a chiului privind de protecția consumatorului din anexă. Acordurile naționale uh, în ce privește uh, punerea în aplicare a legislației uh, protecției consumatorului nu sunt suficiente în acest context de comerț transfrontalier. Deci, cooperarea între autoritățile naționale este foarte importantă pentru a împiedica comercianții să folosească vidile, vidul juridic Uh, în punerea în aplicare a legislației în statele membre. Și în acest context, uh, propunerea cred că ar trebui să fie sprijinită în principiu. Și deci Uniunea Europeană ar trebui să promoveze în mod eficient interesele consumatorilor și să asigure un nivel uh, sporit de protecție a consumatorului. Ar trebui să protejeze sănătatea și interesele comerciale ale consumatorilor și ar trebui să și consolideze dreptul lor la informare, la educare la formare și la organizarea lor pentru a uh, se asigura că interesele le sunt um, apărate. A trebuit să se pună accentul pe pune în aplicare uh, a propunerii, mai ales pe respectarea drepturilor consumatorilor, precum dreptul la viață privată uh, și dreptul la protecția datelor, drept consfințit în Carta privind drepturile fundamentale ale Uniunii Europene. Această propunere de regulament ar trebui să se aplice și cu aplicarea de plină a prevederilor privind protecția datelor personale care figurează la Directiva 95/46 și Regulamentul 2016/669 uh, faptul că statele membre pot să desemneze entități precum uh, asociații de consumatori și uh, de comercianți Uh, să le apere uh, drepturile, această măsură este uh, salutată. Deci, um, asociațiile pentru consumatori uh, au fost în prima linie a reclamațiilor din partea consumatorilor, mai ales în ce privește comerțul electronic. Și de aceea considerăm că este foarte important să se mențină un cadru de cooperare, mai ales în ceea ce privește sancțiunile adoptate de către aceste uh, asociații Uh, stipulat, deci măsură stipulată la articolul 6, aliniatul 4 uh, din propunere. În acest sens, autoritățile competente ar trebui să uh, informeze, să consulte asociațiile respective atunci când se consideră că e necesar și pozițiile lor trebuie să fie luate în calcul în prioritizarea măsurilor de punere în aplicare. De asemenea, dacă se constată că se încalcă legea și că e nevoie de măsuri suplimentare, eu uh, recomand ca autoritatea de consumatare să informeze Comisia și autoritățile competente din statele membre vizate, fără întârziere, astfel încât măsurile să poată fi luate cât mai repede, cu putință, imediat. Apoi, este foarte important Uh, să se țină cont de încălcările legislației la, uh, cu o dimensiune europeană. Deci dacă există o bănuială că o astfel de încălcare uh, poate avea un impact negativ asupra consumatorilor din cel puțin jumătate din statele membre, reprezentând o treime din populația Uniunii Europene, Comisia ar trebui să lanseze o acțiune comună pentru a asista autoritățile competente din statele membre respective pentru a proteja interesele consumatorilor dacă uh, acțiunea propusă nu poate să fie uh, uh, derulată de către statele membre, statul membru respectiv. Pentru a se asigura că uh, legile privind protecția consumatorului sunt puse în aplicare în Uniunea Europeană. Apoi, ar fi de recomandat ca un raport în atenția Parlamentului și a Consiliului să fie publicat în 5 ani, cel mult 5 ani de la intrarea sa în vigoare, în loc de 7 ani așa cum a propus uh, uh, Comisia în propunerea sa. Având în vedere abordările diferite privind de până în aplicare și abordările diferite privind de protecția consumatorului din statele membre, uh, care duce la uh, reacții diferite, la uh, încălcări uh, asemănătoare și având în vedere tratarea uh, inegală Uh, care duce la discreditarea pieței unice în ochii consumatorului, rolul Comisiei în ce privește organizarea cooperării între autoritățile naționale competente pentru punerea în aplicare a legislației privind protecția consumatorului trebuie să fie menținută și uh, păstrată. Deși și rolul organizațiilor civile și a organizațiilor privind protecția consumatorului ar trebui să fie sporit și să nu fie subminat, tocmai pentru a ajunge la un echilibru între rolul societății civile și rolul Comisiei, care uh, pune accentul pe protecția consumatorului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Crizogonos. Are acum cuvântul doamna Reda. Thank you, Chair. And, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și raportorului pentru un aviz excelent. Salutăm obiectivul acestei propuneri. Știm cu toții că în legislația privind protecția consumatorului există un nivel ridicat de protecție în Uniunea Europeană, dar când este vorba de transpunere în practică a ă, legilor apar probleme și este o chestiune mai ales când avem probleme transfrontaliere se încalcă legislația, mai ales în domeniul comerțului electronic și cred că trebuie să existe o mai mare cooperare între organismele eh, care au în sarcină protecția consumatorului în diversele state membre. Deci trebuie să existe un rol eh, mai pronunțat al Comisiei Europene din acest punct de vedere, având în vedere încălcările repetate ale legislației într-o serie întreagă de state membre. În același timp, credem că procedura comună, în clipa de față, nu este suficient de detaliată, deci trebuie să existe până la urmă și modalități de implementare concrete. Ne gândim la protecția drepturilor fundamentale, care joacă un rol important în proiectul de aviz al raportorului și trebuie accentuate, aprofundate unele aspecte de detaliu. Când e vorba de pildă de uh, suspendarea unor domenii ale uh, site-urilor uh, specializate, pentru că asta are un mare impact asupra libertății de expresie. Trebuie să existe niște garanții care să fie respectate și trebuie să fie, fie uh, precizate înainte de a se trece la asemenea uh, blocări ale site-urilor. După aceea, organismele de protecție a consumatorilor nu uh, sunt în toate statele la fel de puternice, au câteodată dificultăți uh, în ă, munca lor. Și după aceea, când trebuie să ne gândim uh, care este statul uh, care trebuie să-și asume, în primul rând, responsabilitățile în cazul unor uh, încălcări ale legislației, trebuie să funcționeze cooperarea și, um, până la urmă, și oficiile de protecție a consumatorilor trebuie să poată să acționeze. În ce privește anexa, credem că trebuie de asemenea să analizăm dacă uh, putem uh, include aspecte de legislație care uh, deja sunt funcționale pentru ca să rezolvăm și problemele de portabilitate, de pildă. Eu salut activitatea desfășurată de raportor și uh, sunt dispusă să conlucrez uh, și pe viitor pentru finalizarea acestui raport. Mulțumesc, doamna Reda, dau cuvântul comisiei și după aceea voi reveni la colegii noștri. Uh, thank you, thank you, Mr. Um, uh, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc pentru uh, Uh, acest document foarte pozitiv pe care raportorul l-a elaborat. Mulțumesc și pentru intervenția doamnei Reda. Comisia, într-adevăr, a avansat o propunere pentru a consolida un mecanism care există deja, dar care a dovedit că are încă anumite puncte slabe în ce privește procedurile care uh, trebuie să fie uh, declanșate atunci când se constată um, încălcări, atunci când legislația privind protecția consumatorilor din diversele state membre este încălcată. Și noi propunem un mecanism prin care Comisia uh, să precizeze condițiile pentru a declanșa acțiuni coordonate atunci când aceste acțiuni privesc uh, o, o parte uh, mai mare uh, din Uniunea Europeană. 75% din populația europeană și 75% din uh, statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să fie afectate. De ce am stabilit un prag atât de ridicat? Pentru că doar în asemenea situații considerăm că ar fi o acțiune proporțională, trebuie să respectăm până la urmă și criteriile de subsidiaritate ale statelor membre și doar în asemenea situații, deci Comisia trebuie să își asume responsabilitatea de a determina statele membre să reacționeze față de încălcări. Și sigur trebuie să vedem cum ne putem organiza în colaborare cu statele membre. Comisia va fi deschisă spre toate procedurile posibile de acțiuni coordonate ca să aibă și un, infect, un efect maxim pe piețele interne. În ce privește protejarea drepturilor fundamentale, dreptul consumatorilor este unul din drepturile fundamentale, deci trebuie să găsim un bun echilibru între uh, valorile bazate pe drepturile fundamentale, pe um, un business um, liber, neîngrădit, uh, pe uh, o piață unică de, digitală. Deci, atunci însă când apar încălcări, trebuie să putem să le contracarăm și într-o manieră cât mai eficientă și rapidă. Pentru că uh, dacă un uh, comerciant are un site și câștigă bani de la consumatori uh, doar uh, propunând servicii care niciodată nu sunt furnizate sau um, uh, consumatorii uh, sunt implicați în subscripții nedorite de ei, în cazul acesta ă, trebuie să acționăm. Ă, pot să existe comercianți care nu au o reședință fixă, care se mișcă rapid dintr-un stat membru în alt stat membru. Ă, în cazul acesta ar trebui să avem posibilitatea să blocăm un site, să intervenim în aceste conținuturi digitale. Dar sigur că sistemul uh, va trebui să respecte procedurile care uh, sunt implementate în diversele state membre. Aceste reglementări de cooperare în domeniul protecției consumatorilor, CPC, uh, trebuie să fie acceptate de statele membre și trebuie să respecte drepturile fundamentale, să prevadă o serie întreagă de uh, garanții. Dar pentru ca lucrurile să devină mai clare, Comisia nu se opune ideii de introducere a unor eh, texte, a unor elemente care să clarifice lucrurile în ce privește respectarea procedurilor naționale, respectarea drepturilor fundamentale, drepturilor procedurale, drepturilor la apărare ale comercianților. În ce privește posibilitatea de a include texte suplimentare în anexă, dacă Asta se referă la texte care în clipa de față se află în discuție trebuie să le discutăm strict în respectivul context. În ce privește reglementările de geoblocking, aici este o prevedere în ce privește uh, relația uh, dintre comerciant și consumator și se face o trimitere la uh, regulamentul CPC dacă uh, trebuie să existe același sistem de transpunere în practică în ce privește uh, relația comerciant-consumator, Trebuie de asemenea să existe o trimitere la această reglementare eh, a cooperării în domeniul protecției consumatorilor. Regulamentul CPC nu poate să eh, adopte eh, legi care în clipa de față nu sunt deja implementate. Deci, noi vom susține activitatea deputaților care doresc să înainteze amendamente. Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să intervine? Mă scuzați, spune reprezentanta Comisiei. În ce privește ă, organizațiile consumatorilor, de asemenea, rolul lor ă, trebuie să fie consolidat, favorizăm această idee și uh, avem din acest punct de vedere un program. Este important pentru noi ca aceste prevederi să permită organizațiilor ă, consumatorilor să figureze în propunerea noastră. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Doar ă, o singură chestiune. Trebuie să nu existe o discriminare a um, consumatorilor prin acest uh, regulament. Cred că Cred că trebuie să uh, repetați, spune președintele, pentru că la un moment dat microfonul dumneavoastră s-a oprit. Da. Deci, o chestiune pe care doresc eu să o supun atenției Comisiei. Trebuie să nu existe discriminare a uh, consumatorilor în ce privește modalitățile de plată. Din acest punct de vedere, trebuie să fim foarte vigilenți. Mulțumesc, spune președintele. Da. Asta, deci, nu este o întrebare uh, adresată Comisiei, ci o chestiune pe care o supuneți atenției raportorului. Nu așteptați un răspuns acum, nu-i așa? Nu, nu, doream să insist asupra acestui aspect. Mulțumesc. În cazul acesta dau cuvântul domnului Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doream să intervin în legătură cu acest dar uh, totuși vreau până la urmă să spun două chestiuni foarte pe scurt. Doamna Reda are dreptate când spune că uh, în ce privește blocarea unor site-uri, trebuie să existe uh, și garanții în ce privește libertatea de a acționa. Deci, uh, judecătorii trebuie să acționeze cu mare responsabilitate. De aceea vreau să spun că sunt puțin șocat de intervenția Comisiei. A fost o intervenție foarte tehnică, dar nu cred că am înțeles greșit din traducere. Deci, Comisia este dispusă să acorde asistență în redactarea unor amendamente. E bine, asta chiar mă surprinde. Un deputat are tot dreptul să-și redacteze singur amendamentele. Deci, dacă am recurge la ajutorul Comisiei în a ne redacta amendamentele la o propunere venită din partea Comisiei, unde am ajunge? Deci, ă, eu cred că nu trebuie Comisia să se angajeze în asemenea demersuri. Mulțumesc. Ă, bun. <laughs> Apreciem bunavoința de a ni se acorda asistență din partea Comisiei, dar, ă, doamna, sper că veți reține observația colegului nostru. Domnul raportor, pentru concluzii. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această discuție uh, rotnică și uh, ne vom continua activitatea. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Termenul de depunere a amendamentelor este stabilit pentru 2 februarie. Mulțumesc foarte mult. Putem trece acum la punctul următor, iar uh, pentru punctul 13 îi dau cuvântul doamnei Geringer de Ödenberg. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să vă prezint uh, avizul meu privind regulamentul uh, de geoblocking în strategia uh, pieței uh, digitale. Cum putem rezolva aceste probleme și cum putem combate discriminarea în ce privește locul de reședință al cetățenilor sau al comercianților. Regulamentul referitor la geoblocking Eh, trebuie să conțină obiective pro-consumator și pro-business. Consumatorii eh, trebuie să aibă un acces cât mai larg la serviciile digitale pe piața comună, în același timp eh, cei care fac parte din lumea afacerilor trebuie să nu discrimineze consumatorii străini Sigur că aceste obiective trebuie să fie partajate, dar poate că este nevoie și de o activitate suplimentară în reglementare pentru ca obiectivele stabilite să poată fi atinse. Iar din punctul de vedere al consumatorilor, Domeniul de aplicare este foarte important pentru că geoblockingul înseamnă blocarea accesului la conținuturi audiovizuale sau la evenimente sportive în funcție de uh, localizarea consumatorilor. Deci, uh, dreptul la acces la conținuturile audiovizuale uh, trebuie să fie respectat. Comisia uh, se referă la mijloacele electronice de informare și uh, de asemenea la accesul unor opere care sunt protejate prin copyright sau sunt protejate într-un fel sau altul, de asemenea la conținuturile destinate tinerilor. Eu doresc să sugerez o extindere a articolului 4, să ne gândim și la jocurile electronice, la cărțile în format electronic, la alte produse. Trebuie ca distribuitorul să uh, dispună de drepturi de uh, difuzare pe uh, anumite teritorii. Există o trimitere în articolul 9 în care se prevede și dreptul Comisiei de a revizui uh, periodic acest regulament. Eu nu sunt de acord cu cei care spun că geoblockingul uh, este menit să uh, protejeze uh, diversitatea culturală. Eu cred că nu trebuie să blocăm difuzarea unor opere artistice protejându-i vis-a-vis de consumatori străini pentru că producțiile din țările noastre trebuie să fie distribuite cât mai amplu. Uh, colegii uh, sau uh, cetățenii din Polonia sau cei din Spania sau în altă parte pot să-și aibă reședința și în altă țară, dar poate că își doresc ca familia lor, copiii lor să aibă acces la conținuturi audiovizuale mm, sau electronice de alt tip um, din țara de origine. Și în activitatea noastră din Parlament ne începem fiecare zi ă, accesând site-uri în limbele noastre materne pentru a vedea ce se întâmplă în statele noastre de origine. Deci, ă, nu ne convine să găsim mesaje prin care se spune acest conținut este protejat, nu poate fi accesat decât în Belgia sau în Malta sau uh, în altă țară. Deci, noi trebuie să facem un pas ambițios și inteligent pentru a ne apropia de cetățenii noștri uh, care se împiedică de asemenea tipuri de uh, blocare geografică inutilă. Ce este important este care va fi legea aplicabilă în diverse contexte, cea um, care este aplicabilă acolo unde um, afacerea respectivă își are reședința sau unde consumatorul își are eh, reședința, pentru că și din acest punct de vedere contractele cu consumatorii sunt eh, importante și cred că până la urmă legislația referitoare la reședința consumatorului trebuie să fie aplicabilă, acesta să fie uh, Uh, dreptul pe care să ne bazăm, inclusiv în contextul geoblockingului. Și, bineînțeles, că nu trebuie să existe o discriminare a uh, consumatorilor străini. Aici, uh, la punctul 1 se spune, până la urmă, că trebuie să existe o libertate de difuzare a conținuturilor eu voi înainta amendamente la acest uh, uh, regulament care să creeze o mai mare libertate pentru lumea afacerilor uh, din acest domeniu și pentru consumatori. Cred că uh, nu trebuie să creăm uh, restricții suplimentare sau poveri suplimentare pentru uh, businessul din acest domeniu și Uh, să nu obligăm uh, pe cei care acționează în acest domeniu să se supună legilor din alte țări. Dacă o companie uh, are ca țintă specifică consumator din altă țară, atunci, sigur, legea din țara în care consumatorii își au reședința trebuie să devină aplicabilă. Cred că prin asemenea precizări putem să facilităm activitatea. Dacă este un consumator întâmplător care accesează un site uh, pentru încheierea unei tranzacții. Uh, consumatorul uh, poate să recurgă la oferta cea mai ieftină și, sigur, să cunoască legislația din țara care îi oferă contractul respectiv. În felul acesta putem să ă, protejăm și pe consumator, nu trebuie să ă, ne temem ă, dacă în Belgia se beneficiază de producții care provin din Portugalia sau din altă țară. Deci, nu uh, vreau să mă specializez uh, informându-mă în legătură cu cele 27 de legislații diferite uh, valabile în acest domeniu. Aceasta este abordarea mea de principiu și dacă vom reuși, ne dorim până la urmă să uh, avem și reglementări privind geoblocking-ul, trebuie să ne gândim în primul rând la consumatori care să aibă un acces cât mai neîngrădit la toate ofertele din partea tuturor companiilor, pentru că și companiile doresc să furnizeze servicii la un număr cât mai larg de consumatori în Uniunea Europeană, să nu creăm uh, piedici birocratice suplimentare. Înainte de toate, aștept uh, punctul de vedere al Comisiei la propunerile mele și după aceea, dacă vor avea întrebări colegii, sunt dispuse să răspund. Bun, deci doriți ca uh, să uh, reacționeze în primul rând Comisia. Deci, doamna Reda, dacă ne permite, pentru că a fost prima care s-a înscris, dau cuvântul Comisiei. Yes, hello, good morning everybody. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Reprezint DG Connect. Mulțumiri raportoarei. Nu a fost ușor. Propunerea dorește să găsească un echilibru între interesele legitime ale consumatorilor și firme. Asta trebuie tot timpul reamintit, pentru că, bineînțeles, trebuie combătute toate uh, formele nejustificate de discriminare. Piața nu este perfectă. Uh, clienții, consumatorii nu trebuie să fie discriminați, chiar dacă uneori ei sunt dezamăgiți de anumite lucruri. Doamna raportor uh, menționează în conținutul, uh, mai, mai ales conținutul, și apoi dreptul aplicabil. Apoi cereți o extindere la conținutul audiovizual am spus uh, de la bun început că noi vom dori o revizuire la un moment dat a acestor prevederi. Noi dorim să ne asigurăm uh, că știm ce consecințe va avea acest uh, regulament, deoarece vrem să ne, asigura, să ne asigurăm că atât consumatorii cât și firmele sunt protejate. Cât privește evoluția audiovizualului, nu cunoaștem bine piața și nu știm cum ar putea să arate geoblocarea în uh, acest domeniu. Nu e vorba de uh, un partipri ideologic, ci pur și simplu nu, nu suntem, uh, nu vorbim despre aceleași piețe. Dreptul de autor în domeniul muzical nu este un obstacol și nu înseamnă neapărat uh, geoblocare. Catalogele sunt diferite de la o țară la alta, catalogele de piese muzicale. Însă trebuie să vedem dacă se schimbă modelul de afaceri, ce se va întâmpla cu consumatorii, ce se va întâmpla cu uh, cu firmele respective, mai ales dacă actualmente clienții se bucură de niște prețuri interesante. Deci lucrurile trebuie discutate pe îndelete, îndelete și evaluate consecințele. Noi ne dorim, bineînțeles, cu acest text să mergem cât mai repede la uh, trialog împreună cu Parlamentul. Sperăm că și el are aceleași intenții. Uh, la Consiliu, discuțiile continuă, așa cum știți bine. Noi nu dorim să schimbăm dreptul consumatorilor, mă refer aici la Bruxelles 1, la Bruxelles 2, nu asta este intenția noastră, însă noi cerem uh, comercianților și mai ales IMM-urilor să poată să uh, livreze servicii și bunuri în alte state membre și acest regulament de sine stătător nu înseamnă neapărat că reglementează toate problemele de comerț transfrontalier. Dar, și asta pentru a răspunde la întrebarea legată de dreptul aplicabil în, în, și legislația aplicabilă consumatorilor, ideea este că lucrurile trebuie în continuare lămurite fără a schimba principiile subiacente, să vedem ce activități ale unui comercial, uh, unui comerciant uh, în lumina acestei directive uh, poate să ofere acesta servicii, da sau nu și așa mai departe. Și ce excepții pot să existe aici. În orice caz, dacă aveți alte comentarii, vă stau la dispoziție. Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri. Îi dau cuvântul doamnei Reda. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru un prim proiect de raport bun și, și Comisiei pentru spiritul de deschidere legat de domeniul de aplicare. Există, de fapt, în acest raport uh, o chintesență a multora dintre discuțiile pe care noi le-am purtat deja Geoblocarea este unul dintre acele domenii unde consumatorii chiar pot să resimtă niște progrese. Cetățenii vor mai multă Europa, soluții europene și nu pot să înțeleagă cum pe piața unică există aceste bariere internet de artificiale în calea folosirii internetului. Îmi pare bine că doamna raportor uh, dorește extinderea scopului, uh, domeniului de aplicare, dar atunci când oamenii vorbesc despre geoblocare, ei se gândesc automat uh, la uh, clipuri video și audio, care de fapt nu sunt cuprinse aici și s-ar putea să existe o oarește nervozitate din partea consumatorului. Trebuie uh, clarificată uh, problema licenței, Uh, deținătorilor de drepturi de autor. Această chestiune însă ca atare trebuie să fie rezolvată prin intermediul legislației de profil. Uneori conținut protejat uh, de drept de autor este geoblocat chiar când licența este valabilă. Comisia a făcut niște studii interesante în, același, în acest sens, de pildă privind portabilitatea datelor și există anumite domenii unde, cum ar fi jocurile video și cărțile electronice sau în domeniul sporturilor, ă, licențele sunt cu, de natură multiterială, chiar globală. Și atunci, cum poți să geoblochezi un conținut care are un drept de autor care de fapt ar permite partajarea conținutului și este clar că nu trebuie să uităm în acest raport faptul că Comisia a făcut niște studii de impact interesante care se pot prelua aici. În ce privește dreptul aplicabil, este bine faptul că raportorul nu umblă la principalele principii expuse de comisie și nu trebuie ca sistemul nostru să fie periclitat. Pe de o parte dorim, bineînțeles, ca IMM-urile să poată să își deblocheze conținutul online, pe de altă parte știm că există companii care deja vând conținut transfrontalier, nu dorim să existe o lacune și să spunem că nu se mai respectă legislația consumatorilor în alte țări sub pretextul geoblocării eu zic că e bine să menținem baza propusă de comisie și poate în considerente să lămurim cumva uh, acele situații în care uh, cel care vinde conținutul nu dorește neapărat să țintească o piață națională sau alta. Lucrurile trebuie să fie lămurite. Au existat uh, comentarii și când s-a discutat asta la IMCO și oricum textul de plecare este foarte bun și eu sper că pe baza acestuia se poate merge în curând la negocieri trilaterale pentru că cu siguranță consumatorii noștri trebuie să resimtă plus valoarea unui astfel de text. Mulțumesc. Urmează domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să mulțumesc doamnei Geringer pentru că ne propune un text foarte echilibrat. Există cum ți-am zis, statele membre care continuă să blocheze, blocheze sau să restrângă accesul la conținutul provenit din alte state membre. Este uh, o restricționare a bunei funcționări a uh, Uh, pieței unice și, bineînțeles, o restricționare a drepturilor consumatorilor, care astfel au niște alegeri mai puțin numeroase. Astfel, există și probleme de costuri uh, care cresc în aceste situații. Uh, deși trebuie să existe un tratament diferențiat, chiar și în aceste condiții, unii refuză accesul unor clienți din străinătate din motive pur comerciale. Concurența nu este sănătoasă și atunci unii suprafacturează aceste servicii. Este foarte important să existe niște reguli precise care să permită un tratament de la caz la caz pentru a avea o certitudine juridică pentru toată lumea și pentru a garanta normelor de nediscriminare în toată Uniunea Europeană. Să nu uităm acele IMM-uri care nu au nevoie de poveri administrative suplimentare când vine vorba de costurile tranzacțiilor transfrontaliere. Economia și concurența nu trebuie să sufere din cauza acestor uh, mașinațiuni. Vă mulțumesc, domnul Guga. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnei reportor pentru acest proiect de aviz. Este o bază bună pentru discuțiile noastre ulterioare. Da, este important să existe o certitudine juridică și să nu se strecoare dubii în legătură cum se vor aplica aceste reguli. Crezi că, cred că redactarea uh, părții din text care vizează dreptul aplicabil merită să fie în continuare șlefuită. Uh, la început, uh, Comisia nu cred că a fost suficient de uh, ambițioasă în momentul în care a propus domeniul de aplicare aliniat cu directiva servicii. De exemplu, transporturile și serviciile financiare au fost excluse din acel exercițiu. Acestea fiind spuse, Ehm, de câte ori dorim să extindem domeniul de aplicare, trebuie să și aducem probe, cum că asta este ceva bun. Pe de altă parte, trebuie menționat încă o dată principiul nediscriminării clienților când vine vorba de mijloacele de plată. Haideți să nu discriminăm pe oameni pe internet în funcție de cardul cu care plătesc sau de modul în care plătesc pe internet. Ehm, comisia, la articolul 5 propune ceva destul de clar și văd că doamna raportor nu a depus amendamente aici. Aș dori să găsim cu colegii noștri o soluție cât mai bună posibilă la aceste probleme. Mulțumesc! Merci de votre intervention. Il n'y en a pas d'autres pour... Mulțumesc pentru intervenții. Nu mai sunt... A, ah, nu. Domnul Le Breton. Câteva observații cu caracter general. Am înțeles toate justificările care au fost date eliminării în anumite domenii a acestei geoblocări, aș face pe avocatul diavolului. Acest fenomen de geoblocare există nu numai pentru uh, a oferi niște sau de a face viața mai grea unora. Înțeleg că consumatorii se confruntă cu sisteme uh, Uh, legale diferite de la o țară la alta, uh, cu legi juridice diferite, dar asta înseamnă că ce? Trebuie să le, uh, renunțăm cu totul la legislația națională în toate domeniile? De ce există geoblocarea? Pentru că în anumite țări unii își doresc ca dreptul național să triumfe, unii își doresc ca în țara lor um, economia și domeniile de predilecție naționale să triumfe, Iată de ce nu mi-ar plăcea să uh, extindem prea mult uh, ce ne propune Comisia. Comisia are o abordare prudentă și are dreptate de data asta. Nu trebuie noi să supralicităm pentru că este clar că cetățenii nu asta așteaptă. Absolut deloc. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenții, aș dori și eu să-mi exprim punctul de vedere ca și membru uh, ordinar a acestei comisii și nu ca președinte astăzi al sesiunii noastre. În primul, în primul rând, uh, vă mulțumesc, doamnă raportor, pentru tot ce ați făcut cu acest aviz și văd, de asemenea, comisia care are o abordare destul de prudentă și de înțeleaptă și are dreptate să nu cuprinde în acest text conținutul protejat de drepturile de autor, pentru că e destul de clar că a deschide o dezbatere pe acest subiect ar însemna să deschizi pur și simplu o cutie a Pandorei care cu siguranță va fi păguboasă pentru toată lumea. Deci, susprijin această abordare măsurată, treptată și mi se pare o bună abordare legislativă și cât privește Parlamentul, eu cred că el trebuie să exercite controlul parlamentar uh, cu capul cât mai limpede posibil. Apoi, sprijin ideea să nu repunem în discuție regulile și legile legate de dreptul de autor în țara proprie și în țările uh, vecine. Însă, în aceste condiții, ar fi bine ca eventual să revenim și să evaluăm mai încolo serviciile electronice care vizează conținut uh, protejat de drepturile de autor. Aș dori să ca această evaluare, când va apărea ea, să fie o evaluare serioasă, sistematică, așa cum aveți intenția, se pare, și să ia în calcul uh, caracterul specific al operelor protejate prin drepturi de autor, că este o sursă de venit esențială și este exact ceea ce permite uh, platformelor să poată să ofere întotdeauna un catalog diversificat de opere în toată Europa. De asemenea, îmi place principiul teritorialității uh, pentru drepturile omului, uh, drepturile, mă scuzați, de autor pentru toate aceste opere protejate care să poată să alimenteze bugetul care protejează aceste opere pe plan național și, în orice caz, asta garantează înflorirea domeniului cultural în Europa și mai permite, bineînțeles, și diversificarea și diversitatea culturală. Iar excluderea acestor servicii pe care l-am menționat nu trebuie în nicio clipă să fie uh, pusă sub semnul întrebării. Principiul teritorialității va permite să înflorească opere și oferte alternative în detrimentul celor care domină deja piața, mai cu seamă producătorii independenți care participă la ideea de diversitate. Cum uh, platformele sunt mai mari, mai gigantice, cu atâta oferta este mai restrânsă. Se vede asta și în cultură și în alte domenii. Regulamentul privind portabilitatea al cărui raportor sunt și pe marginea căruia s-a adoptat și raportul în unanimitate de către juri anul trecut, rezolvă în general multe dintre problemele ridicate de fenomenul geoblocării și care vizează accesul sau nu la opere audiovizuale în statele membre. Ce privare, în ce privește lupta împotriva discriminării geografice, E un bun principiu. Trebuie să ne asigurăm că uh, întreprinderile beneficiază de, de creștere uh, și că ele promovează conținutul creativ, trebuie să promovăm aceste lucruri. Apoi, trebuie să ne asigurăm să, că nu vor exista abuzuri și să reacționăm în momentul în care nu există uh, motive pentru a iniția geoblocarea, fără motivație. Sunt de acord, doamnă raportor, așadar. Iar lupta împotriva acestor fenomene înseamnă și capacitatea consumatorului de a putea să identifice și să se protejeze împotriva acestor discriminări. Astfel, trebuie să sprijinim toate inițiativele care vor duce la o îmbunătățire a transparenței în beneficiul consumatorilor, care trebuie să fie cât mai bine informați. De asemenea, nu trebuie să permitem uh, tentative de poziție dominantă pe piață a unei vrei, vreunei firme sau alta, sau alte comportamente anticoncurențiale de care Um, sau prin care uh, anumite firme monopolizează anumite piețe, iar Comisia, știm bine, are întotdeauna un ochi vigilent când vine vorba de aceste situații. În orice caz, prin amendamente vom încerca să consolidăm aceste propuneri și, oricum, subiectul este foarte interesant și vă reamintesc că data limită de depunere a amendamentelor este 9 februarie. Doamna raportor, doriți să trageți concluziile? Da. Aș dori să mulțumesc tuturora pentru comentariile uh, foarte interesante. Unii sunt uh, foarte îngrijorați de direcția pe care o poate apuca acest uh, text. Mă refer la tot ce înseamnă geoblocare și respectiv competitivitatea unor firme, inclusiv problema remunerării operelor. Dorim ca operele create să poată să fie pur și simplu difuzate cât mai mult posibil. Nu înseamnă că autorii nu trebuie să fie remunerați bineînțeles, dar cine prin permite difuzarea operei sale cu licențele de rigoare trebuie să fie încurajat, mai ales acei artiști din țările mai mici, care ar putea să fie foarte interesați să aibă operele lor prezente în state membre uh, pe care nu erau prezenți, în care nu erau prezenți până acum. Câtă lume dintre dumneavoastră cunoaște opere provenite din Polonia, Portugalia, Finlanda? Câte nume uh, cunoașteți în acest domeniu? Și mă refer și la alte produse, chiar și telefoane mobile. Există atâtea produse care nu sunt prezente pe toate piețele. Și iată, consumatorii noștri ar avea o alegere mult mai diversificată trebuie ca licențele să fie în regulă. Nu e vorba de a fura, de a ne fura unul altuia căciula, ci pur și simplu de a ne deschide către o audi audiență cât mai mare posibilă. Um, iar oferta să fie cât mai diversificată. Cât privește acei jucători dominanți uh, pe piață, cred că am putea, prin acest text și prin acest text, să controlăm mai bine aceste tentative. S-a menționat aici cultura americană, care este destul de dominantă, foarte dominantă în Europa, pentru că nu geoblochează nimeni. Putem să facem mult mai multe, inclusiv pe plan uh, juridic și, încă o dată, să avem și licențe care să ne permită să facem lucrurile în regulă. Este clar că anumite riscuri există Uh, mă refer la acele conținuturi protejate prin dreptul de autor. Aici trebuie lucrat. În ce privește prețul serviciilor de la un stat membru la altul? Mă gândesc la platforma Netflix, de exemplu. În Netflix e prezent în diverse țări uh, și, bineînțeles, că abonamentul uh, costă mai mult sau mai puțin în funcție de locul în care te găsești, dar și în funcție de cât de diversificată și completă este oferta pe care o primești. Ar trebui să luptăm împotriva acestor fenomene. Nu este o soluție bună. Mă gândesc, de exemplu, la uh, taxele de roaming. Când am venit pentru prima dată la Parlamentul European, acum 13 ani, uh, roamingul costa diferi de la o țară la alta. Uneori, chiar și dacă, dacă, nu mai dacă răspundeai la telefon, trebuia să plătești uh, foarte mult, nu să sunt tu. Ei bine, lucrurile între timp au evoluat în mod pozitiv și aici am putea să facem uh, ceva în acest gen pentru a lărgi baza de consumatori, pentru a determina ca prețurile să scadă, exact cum am făcut cu roamingul, și să terminăm cu discriminarea bazată pe locul de reședință. Sunt de acord cu doamna Reda când vine vorba de studiile de impact. Dacă ne uităm peste propunerile care au fost deja prezentate de Comisia Europeană și apoi aprobate de către noi, se poate vedea că există foarte multe elemente deja uh, existente sau la, la care uh, s-a, lucrat deja. Deci nu e vorba de un salt în uh, necunoscut. Avem o bază bună de plecare. Nu putem să spunem că nu știm ce se va întâmpla dacă uh, eliminăm uh, geoblocarea. Chiar și în cazul operelor uh, Uh, protejate de dreptul de autor. Nu trebuie să renunțăm la această ambiție. În timp uh, vom ajunge cu siguranță la o soluție optimă. Dragi colegi, uh, mă opresc aici cu comentariile generale. Am ascultat cu atenție comentariile spuse aici și întrebările adresate. Aștept cu nerăbdare să cooperăm și sunt sigură că vom avea până la urmă un text care să fie acceptat și nu respins la IMCO, pentru că știți bine, IMCO este comisia pe fond, vizată pe fond, și mi-ar place ca avizul nostru să conțină niște prevederi juridice solide, astfel încât să existe o plusvaloare reală pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Very much. Thereby we have closed this item. Mulțumim foarte mult! Încheiem cu acest punct de până de zi și continuăm cu punctul 27 este vorba de examinarea proiectului de aviz cu privire la detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Are cuvântul domnul uh, Jean-Marie Cavada, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, colegi. Uh, mulțumesc pentru sprijinul acordat în întocmirea proiectului de aviz. Serviciul juridic ne-a trimis uh, încă o dată un uh, aviz excelent și eu m-am bazat mai ales pe competențele uh, comisiei noastre. Deci, avem regulamentele Roma 1 și Bruxelles 1, avem propunerea comisiei și celelalte instrumente legislative în ce privește detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, și m-am am vizat mai ales compatibilitatea între uh, această propunere și uh, furnizarea liberă a acestor servicii, deci uh, acesta a fost obiectivul meu în acest aviz. Am încercat, uh, în primul rând, să propun instrumente noi și să cons consolidez instrumentele existente, tocmai pentru a înlesni prestarea transfrontalieră de servicii și pentru a încerca să uh, prevedem, să, să Uh, prevenim frauda, evitarea și alte practici uh, abuzive în acest domeniu. Apoi, am pus accentul și pe protecția socială a lucrătorilor detașați, pentru că e foarte important, e uh, în interesul armoniei sociale în Europa și uh, vă pot spune că sprijin mai ales principiul egalității de tratament și evitarea și combaterea oricărei discriminări bazate pe naționalitate. Regulamentul Roma 1 permite angajatorilor și lucrătorilor să aleagă dreptul care se aplică contractului de muncă, fără ca lucrătorul să uh, fie privat de protecția în baza legilor celor mai favorabile. sau deci e vorba de legislația cea mai favorabilă din țara în care a lucrat sau din țara în care provine. Legea cea mai favorabilă se aplică. Apoi avem o perioadă de 24 de luni, de 2 ani, după care țara de origine, țara de primire este țara în care lucrătorul lucrează. Sigur că e vorba de o regulă specifică care reprezintă o derogare de la regulamentul Roma 1, dar această regulă respectă caracterul temporar al uh, detașării lucrătorilor și deci cele două instrumente nu intră în contradicție, din contră se completează și aduc mai multă securitate juridică. Această propunere a fost um, văzută de unii ca un fel de îngrădire a dreptului de uh, prestare a serviciilor în baza articolului 56 din tratatul uh, uh, privind Uniunea Europeană. Eu doream însă să precizez faptul că Curtea de Justiție a recunoscut că protecția socială a lucrătorilor reprezintă un motiv de uh, interes general un motiv imperios de interes general. Deci, cred că această limitare la 24 de luni este justificată și nu contravine principiul, principiului liberei uh, prestări de servicii. Din contră, uh, permite o și mai bună protecție a lucrătorilor. Un alt aspect important uh, din acest aviz a fost să Uh, vorbim despre dubla detașare a lucrătorilor interimari. Este, după cum știți, o practică extrem de, de răspândită. Într-adevăr, uh, prin toți acești uh, interimari de-a lungul lanțului se limitează posibilitatea controlării și deci uh, se încurajează responsabilitatea limitată. Și deci am spus că dacă o uh, companie sau o agenție de muncă interimară dintr-un stat membru uh, concediază un lucrător, e vorba de un resortisant al țării respective, deci nu ar trebui să fie, deci detașarea nu ar trebui să fie considerată detașare, cu câteva excepții, dacă lucrătorul respectiv are o reședință obișnuită și deci astfel ar deveni un lucrător detașat. Este un aspect foarte important pentru a combate frauda care uh, e practicată în Europa. Uh, apoi, tocmai în această idee de a combate uh, societățile fictive, uh, Uh, paradiscurile fiscale de tip Monaco, în cazul în care un, uh, o, o companie detașează un lucrător în alt stat membru, trebuie nu doar să uh, își justifice sediul în social în acel stat membru, de ce are sediul, ci că trebuie să ne asigurăm că o mare parte din uh, cifra de afaceri se realizează în statul membru în care, în care uh, compania are sediul. Deci că nu se face o cosmetizare a companiei respective, așa cum se practică câteodată. Deci, Bineînțeles că voi asculta cu mare atenție intervențiile dumneavoastră. Este un subiect extrem de fierbinte, e de mare actualitate în toate statele membre, face obiectul dezbaterii în campaniile electorale în Regatul Unit, uh, am văzut acest lucru, se discută mult și în Franța, în țările de jos, menționez doar aceste țări, se vorbește mult despre acest subiect și în Germania, deci o să ascult uh, comentariile, intervențiile dumneavoastră cu mare atenție și sper să uh, obținem uh, uniune pentru a pune capăt capăt în acestei dezordini din acest hățiș care nu mai poate fi tolerat. Mulțumesc, dragi colegi! Mulțumim! Domnul Sayer. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și domnului Cavada pentru acest uh, uh aviz excelent. Uh, eu aș dori să fac două observații, o observație de ordin politic și cealaltă mai legală, juridică. Bineînțeles, deci încep cu observația politică. Trebuie să înțelegem foarte clar cum stau lucrurile. Regulamentul cu privire la detașarea lucrătorilor este uh, a fost adoptat anterior marii reunificări a Europei și în 2004, când 10, uh, după aceea 12, 13 țări din estul Europei uh, au aderat la Uniunea Europeană, Uniunea Europeană nu a considerat că regulamentul trebuie revizuit, chiar dacă era clar că erau totuși uh, implicații economice datorită disparităților între cele două Europe care se reunificau în urma acestei mari extinderi. Acum, mm, după 15 ani, 10 ani sau mai mult de 10 ani, spune vorbitorul, avem ne dăm seama totuși că aceste disparități nu au scăzut uh, în măsura în care noi ne-am dorit când am intrat în Europeană în 2004. Și acum avem uh, regulamentul pe care l-am mai discutat la comisia noastră de mai multe ori și uh, îngrijorarea mea principală în aceste dezbateri e că ne propunem să revizuim un regulament care mai ales în ce privește politicile sociale, în multe țări occidentale europene, opinia publică uh, consideră detașarea lucrătorilor sau libertatea de mișcare uh, a lucrătorilor ca niște evenimente negative care afectează pacea socială sau uh, salariile, sindicatele sunt împotriva detașării lucrătorilor am uh, discutat directiva pentru servicii, care a întâmpinat foarte multă rezistență din partea unor sindicate din Europa. Mm, deci, iată care este cadrul în care discutăm acum acest regulament și înțeleg pe deplin că, sigur că uh, temerile, îngrijorările opiniei publice sunt foarte importante. Chiar dacă ceea ce percepe opinia publică nu e corect, nu e realitatea, trebuie să ținem cont de aceste îngrijorări. Și aici trec la partea juridică. Eu cred că această directivă, deci prin, dacă credem că printr-un, printr-o directivă trebuie să schimbăm niște regulamente de bază, de această dată regulamentul 1, nu cred că este o opțiune juridică potrivită. Eu insist în continuare și spun că înțeleg că există aceste uh, temere, aceste îngrijorări, dar există totuși și libertăți. Libertatea de furnizare de servicii, libertatea de, libertatea uh, de mișcare a lucrătorilor. Sunt lucruri foarte importante, principii foarte importante. De fiecare dată când uh, trecem prin vremuri tulburi, trebuie să ne ținem de aceste principii cu dinții. Și eu cred că aceste regulamente, mai ales formula magică, respectiv că detașarea după 24 uh, de luni nu mai este detașare. Toate aceste idei nu sunt uh, bine concepute pentru că ne dorim să rescriem anumite reglementări și dacă vrem, atunci acolo, de acolo trebuie să începem, de la Roma 1 și nu să venim cu un text care să creeze și mai multă incertitudine juridică. Am ascultat avizul serviciului juridic și avizul juridic a luat poziție, dar având în vedere că avizele serviciului juridic vizau deci când ceream clarificări juridice pe aspectele cele mai importante, își exprimau uh, poziția și punctul de vedere, deci este justificabil, proporționat și uh, conform poziției noastre este justificat sau uh, Uh, potrivit, conform altei poziții, situația este diferită, judecătorii sau uh, avocații, uh, când vin cu astfel de argumente, nu duc la o concluzie tranșantă. De fiecare dată când am cerut o opinie clară, am primit cel puțin din punctul meu de vedere, avizul serviciului juridic e că acest regulament contravine libertății de furnizare a serviciilor, dar că e o poziție justificabilă și proporționată. Cam asta este concluzia pe care o trag eu. Din punctul meu de vedere, ă, modificarea regulamentului ă, contravine principiului de furnizare de servicii ca atare. Poate în mod uh, de doctrină, să spunem, dar, pe de altă parte, că spune că e proporționat sau e justificat, până la urmă chestiunea rămâne deschisă. Și într-un cadru juridic, și nu ținând cont, bine, înțeleg și contextul social, există uh, poziții diferite între țările din estul și vestul Europei, e foarte clar uh, care e poziția, dar există argumente, mai ales în raportul domnului Cavada, și în uh, expunerea de motive privind schimbările, ideea de bază se pare că este că atunci când vorbim despre protecția socială a lucrătorilor, nu ar trebui să vizăm doar protecția uh, lucrătorilor doar dintr-o parte din Europa, ci și din cealaltă parte, cei care lucrează, care trudesc, mai ales uh, lucrătorii din țările din centrul și estul Europei, acești lucrători au totuși și uh, ei motive ca să fie protejați din punct de vedere social. Uh, trebuie să uh, li se mențină locurile de muncă, locuri de muncă pe care furnizorii de servicii fără ajutorul lor nu le putea furniza. Deci cred că această prăpastie, această dezbinare între Est și Vest uh, continuă și din punct de vedere politic și uh, partea juridică nu încearcă să combată această diviziune. Și acum ajung la concluzie. Suntem Comisia de Afaceri Juridice. Uh, ceea ce înseamnă că trebuie să tratăm subiectul din mai multe, sigur că Comisia pentru Ocupare uh, țin cont de perspectiva mai vastă, dar noi ar trebui să ne axăm pe partea juridică, să ne asigurăm că regulamentul uh, juridic pentru care optează Comisia uh, e justificat sau nu. Și eu nu cred că e corect, pentru că uh, nu se respectă libertatea de furnizare de servicii și apoi uh, contravine și principiul unei Europe unificate, pentru că această regulă a celor 24 de luni, că e opțională sau obligatorie, totuși ea este un uh, obstacol în care a libertății de furnizare a serviciilor. De ce să optăm pentru o astfel de măsură? Pe mine nu mă convinge această propunere, nu cred că este justificată și proporționată. Aș dori să pun și o întrebare de procedură, pentru că Comisia de Ocupare a amânat uh, termenul de amendamente și aș uh, uh, dori să vă rog să prelungim și termenul nostru pentru amendamente. Mulțumesc. Uh, thank you as well. Uh, Joseph, do you have an idea? Uh, Joseph, știi până când vrei să amânăm termenul? Ai vreo propunere? Eu nu sunt uh, tehnician. Știu că Comisia de Ocupare a propus uh, sfârșitul lunii februarie. Nu știu care este calendarul reuniunilor noastre. În orice caz, aș avea nevoie de mai mult timp decât cele câteva zile pe care le mai avem la dispoziție. Ok, Mr. Foss. Domnul äh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să sprijin propunerea făcută de domnul Zayer, pentru că am sentimentul că ar trebui să mai uh, medităm mai aprofundat asupra unor chestiuni. Am câteva puncte pe care doresc să le discut. Primul poate că are o conotație uh, juridică. Există un regulament care uh, ne-a permis o libertate contractuală care acum mi se pare că este limitată în timp la 24 de luni. Asta mi se pare ușor uh, abuziv. De ce recurgem la 2 ani, de ce nu la 5 ani? Câteodată uh, nu se cere un an, ci doar la 6 luni. Uh, s-ar putea să apară probleme. Mi se pare că eu care sunt un apărător al libertăților contractuale nu vreau să uh, ne uh, găsim asemenea uh, limitări. După aceea, dacă vom avea 24 de luni la dispoziție, dacă eu, în calitate de cetățean german, sunt detașat în Belgia și după aceea, după 24 de luni, am o dispută juridică cu angajatorul meu din Germania, asta ar însemna că instanțele din Germania vor trebui să uh, cunoască și să aplice legislația belgiană. Nu știu dacă asta nu va complica foarte mult situația. De aceea uh, v-aș ruga, nu putem să ne gândim mai concret la consecințele uh, pe care această reglementare le poate avea. Nu trebuie până la urmă să punem în sarcina unor instanțe naționale cunoașterea și unor legislații din alte state membre. O altă observație care poate este legată mai degrabă de uh, dreptul din Germania. Dacă există o libertate tarifară care la noi în Constituție figurează la articolul 9, libertatea tarifară înseamnă că nu ești obligat să închei contracte tarifare. Deci ai libertatea să spui nu, nu-mi doresc așa ceva. Dacă prin propunerea noastră acum Uh, pot și subcontractanți uh, să răscolească drepturile tarifare, asta ar putea să creeze probleme în Germania, nu știu dacă și în alte state membre. Se creează o situație concurențială în acest domeniu uh, al dreptului cel care în Germania are dreptul să spună nu îmi doresc contracte tarifare, după aceea pe plan european totuși este obligat să accepte asemenea contracte tarifare. Cred că trebuie să găsim soluții pentru că altfel această problemă uh, va uh, crea dintr-un bulgăre de zăpadă o avalanșă. Deci, Tocmai pentru că lucrurile sunt atât de complicate din punct de vedere juridic, aș propune eh, să amânăm puțin termenul pentru a avea posibilitatea să rezolvăm aceste probleme. Mr. Anderson? Domnul Anderson, aș dori să profit de oportunitate pentru a mulțumi eh, raportorului. Aș dori să spun că atunci când am citit prima dată propunerea sa, eu am rămas cu impresia că e bună. Scopul ei este să consolideze drepturile lucrătorilor, uh, ocrotind și libertatea de mișcare. Dar ar trebui să folosim această libertate și pentru a acorda oamenilor oportunități și nu să permitem uh, abuzul și discriminarea. Deci cred că această propunere, după părerea mea, uh, e bună, așa, uh, în termeni generali. Însă, uh, în încercarea noastră de a combate discriminarea, o problemă cu care ne confruntăm astăzi, trebuie să ne asigurăm că nu creăm alte probleme. Și mă gândesc mai ales la această soluție pe care o sprijinim pentru întreaga Uniune Europeană nu ar trebui să ducă la alte probleme, mai ales pentru uh, sistemele de acorduri colective din țările scandinave, care funcționează foarte bine, dar care uh, ar putea să fie slăbite prin aceste măsuri. Deci trebuie să fim foarte, foarte prudenți cu măsurile pe care le propunem. De asemenea, cred că Ideea că ar trebui să avem salariu egal pentru toți lucrătorii trebuie să fie uh, consolidată. Știu că timpul trece, dar în orice caz sunt convins că vom mai discuta acest subiect de mai multe ori. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Regner. Mulțumesc, doamna Regner. Dankeschön, ich schaue. Mulțumesc și eu uh, mă uit la ceas, îmi dau seama că intervenția trebuie să fie scurtă. Îmi pare rău că Mati Delvon este prezentă pentru că ea este raportarea noastră din umbră. Dar în ce privește um, detașarea uh, lucrătorilor, iată că tocmai a venit, poate că va dori să intervină și ea. În ce privește compatibilitatea cu Roma 1, ea există din perspectiva noastră în legătură cu argumentul domnului Fos legat de această uh, perioadă de 24 de luni. Asta nu corespunde regulamentului 883. Dar în legătură cu întregul context. Suntem conștienți că ne aflăm acum în miezul acelor subiecte politice care sunt foarte importante în clipa de față în Uniunea Europeană și cred că pentru toți cei de față în această sală este important ca diferențele sociale, diferențele de salarizare să nu devină și mai mari, ci să uh, fie armonizate cât de cât deci ne dorim o armonizare, nu de fapt o diferențiere tot mai mare. Tocmai de aceea și în Comisia Juridică cred că ar trebui să avem o asemenea abordare. Mie, în calitate de cetățean austriac, nu mi-e indiferent dacă lucrătorii din întreprinderile din Austria sunt uh, exploatați până la urmă pentru că vin uh, lucrători din străinătate că, cărora uh, li se dau mai puțin bani și în felul acesta până la urmă se armonizează prin dezavantajarea tuturor. Nu trebuie să existe un dumping din acest punct de vedere. Dar eu cred că ar trebui, chiar dacă amânăm puțin termenul pentru depunerea amendamentelor, să gândim toți în această direcție. Domnul Fos. Mulțumesc. Directiva 883 creează posibilitatea și depășirii termenului de 24 de luni, în practică până la 5 ani. Păi ar trebui să ne gândim dacă nu uh, armonizăm și din acest punct de vedere prevederile. Articolul 16 al acestei directive permite depășirea acestui termen. Mulțumesc a fost informat, uh, comisia responsabilă în fond, Empel, va vota uh, doar în iunie. Da, nu, chiar în iulie. Deci avem tot timpul la dispoziție. Deci, haideți să ne mai acordăm uh, o lună întreagă până la finele lunii februarie. n-ar fi o problemă, înțeleg. Să stabilim data de 28 februarie? Da. Da. <laughs> Februarie are 28 de zile anul acesta. Deci putem încheia atunci discuția pe acest subiect. Domnul Zlotovski, doreați să interveniți și dumneavoastră? Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva cuvinte, dacă îmi dați voie, pe acest subiect. Susțin solicitarea domnului uh, Zayer de a extinde perioada de depunere a amendamentelor. Iar în ce privește propunerile pe marginea acestei directive făcute din partea Comisiei, Există multe dumii legate de aspecte legale fundamentale, libitarea, libertății de a furniza servicii și garantarea securității legale pentru lucrătorii detașați avizul din partea comisiei noastre, eh, recunosc că nu a reușit să elimine toate dubile pe care eu le aveam, mai ales în ce privește regulamentul Roma 1 în propunerea comisiei. În amendamentul 3, raportorul încearcă să elimine aceste dubii, dar mie mi se pare că propunerile făcute nu sunt eh, suficiente pentru un IMM această mixtură între norme eh, care intră în eh, coliziune eh, până la urmă creează limite pentru businessul din acest domeniu. De asemenea, regulile de angajare. Dacă există o companie care deleagă lucrători și un stat gazdă Asta înseamnă că trebuie să se opereze cu două sisteme legale diferite în același timp, ceea ce creează o povară administrativă uriașă. Eu cred că limitarea uh, delegații la 24 de luni ar putea să creeze probleme în diverse sectoare economice. Greu să justifici această cerință, mai ales că tratatele noastre nu uh, creează posibilitatea pentru a stabili asemenea limitări în domeniul diferitelor servicii. Deci stabilirea unei asemenea limitări mi se pare nejustificată. Există și posibilitatea de a presta servicii dincolo de 2 ani în domenii diferite. Și eu cred că până la urmă activitatea și a lucrătorilor autohtoni. Nu trebuie să aibă de suferit prin dumpingul pe care lucrătorii detașați îl pot crea. Amendamentul 12. Aici se repetă un argument din partea serviciului uh, legal. Aici se spune că uh, diverse agenții uh, pot detașa lucrători doar pe perioade limitate, dar articolul 5.2 al directivei din 2008 privind activitatea interimară contravine unei asemenea inițiative. Pentru că aici agențiile uh, ad interim pot să acționeze. Iar în ce privește amendamentul 7 al raportorului, sunt de acord cu raportorul, pentru că procesul de delegare poate să creeze uh, probleme, dar este nevoie și de o mai bună coordonare între statele membre pentru a uh, fi eliminate practicile um, lipsite de fair play uh, ale unor angajatori. Deci propunerea Comisiei merge în direcția cea bună când este vorba de combaterea abuzurilor în uh, contractele de muncă pentru dele- uh, lucrătorii delegați. Trebuie să ne gândim inclusiv când e vorba de costurile administrative și de costurile serviciilor legale, uh, Eh, ele ar putea să limiteze până la urmă numărul eh, lucrătorilor delegați în Europa, pentru că eh, pot să există și discriminări vis-a-vis -vis de lucrătorii delegați din noile state membre. De asemenea, trebuie să existe obiecții din partea Comisiei, dar ar fi foarte dificil să adopți modificări din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnul Cavada, foarte pe scurt. Da, foarte scurt, într-adevăr. Vreau să spun că sunt conștient de faptul că este un subiect care aduce atingere multor interese care au fost uh, formulate în ultimii ani. Deci mă bucur și accept ideea ă, de a prelungi termenul de depunere a amendamentelor, astfel încât să putem lucra ă, și con lucra ă, mai strâns, dar până la urmă, după toate amendele înaintate, de asemenea vom avea nevoie de puțin timp pentru a ne pune de acord. Mulțumesc foarte mult, președintele. Încheiem atunci această dezbatere și vom trece la voturi. Cred și sper că toată lumea Microfonul președintelui s-a întrerupt. I'm asked by, by the secretariat to am fost rugate către secretariat să um, vă rog să aveți la dumneavoastră cartela de vot în orice moment, pentru că inclusiv în legătură cu uh, voturi pe marginea unor avize este nevoie de vot cu apel nominal. Supunem la vot acum uh, avizul din partea domnului Gonos, amendament la directiva 2004 37. Uh, Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, Aș vrea să verificăm. Cred că a fost adoptat, dar e bine să verificăm. Mulțumesc. Se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vă rog să verificăm. Se respinge. Bun. 23 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 12 pentru, împotrivă, haideți să verificăm. se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, mă scuzați, e caduc. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 31 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 32 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și proiectul de aviz uh, ca atare, vot electronic. se adoptă. Felicitări domnului Crizogonos. Iar acum avem două voturi unice, unul pe marginea raportului Coferati, Amendament la directiva 27, numărul 36, vot electronic. Se adoptă felicitări adresate domnului Coferati. În raportul doamnei Budone deschidem votul. Punctul 17 raportul doamnei Butonei. Este un vot unic. Încă o dată deschidem votul. Punctul 17, votăm din nou, vot electronic, în mod evident. Putem închide votul și se adoptă felicitări adresate doamnei Butonev punctul 18, din nou un raport al doamnei Butone, din nou vot electronic. Da, închidem votul. Și s-a adoptat de asemenea, din nou felicitări, adresate doamnei Butone. Iar acum punctul 19, raportul domnului Cavada. Vot electronic de asemenea. Putem închide votul. S-a adoptat. Felicitări adresate și domnului Cavada. Și acum proiectul de aviz privind descărcarea bugetului general al Uniunii Europene privind Curtea Europeană de Justiție. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 și se adoptă 11 pentru caduc, scuze, 12 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 13 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă și acum votul final, vot electronic. Încă o persoană trebuie să voteze. Bun, putem închide votul și se adoptă. Felicitări adresate domnului lui Breton. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult și vom continua cu întâlnirea coordonatorilor. Yeah.